Yes, friends, uh, we'll start the meeting because it's a... Dragi prieteni, haideți să începem pentru că avem o ședință lungă astăzi cu multe voturi. Vom începe acum să parcurgem ordinea de zi, toate avem interpretare în toate limbile, cu excepția maltezei, croatei și irlandezei. Punctul 3. Um, adoptarea procesului verbal al ședinței din 26 aprilie. Putem considera acest proces verbal ca fiind adoptat? Da. Okay. Uh, then we'll go into the agenda and... Trecem mai departe pe ordinea de zi. Avem mai apoi raportul doamnei Aghias privind liile directoare privind uh, ocuparea, apoi avizul domnului Sirchiotis privind capacitatea bugetară pentru zona euro, apoi uh, raportul doamnului Iazloviesca privind uh, protocolul la acordul uh, C-Elveția privind libera circulație a persoanelor. Voturile vor începe la ora 17 și um, se va vota în următoarea ordine. Vom avea mai întâi contribuția Comisiei EMPL la dialogul structurat, apoi avizul domnului Pirinski privind uh, previzuirea, uh, pregătirea uh, revizuirii postelectorale a cadrului financiar multianual 2014-2020, uh, apoi raportul privind refugiații, incluziunea socială și integrarea pe piața muncii și, la sfârșit, ultimul vot va fi raportul doamnei Stevens privind punerea aplicare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Deci, um, voturile vor dura mult, dar începem mai întâi cu celelalte dezbateri și Domnul Mata, aveți o întrebare? Mulțumesc, domnul președinte. Aș dori să protestez în legătură cu un lucru. Săptămâna trecută, în calitate de raportor din umbră, la invitația domnului Krasnodeschi. Uh, m-am ocupat de raportul privind uh, posibilitățile de creare locuri de muncă în IMM-uri. Președintele, uh, raportorul a reținut anumite amendamentele noastre pentru a le include în compromisuri. Înainte să se discute aceste compromisuri, grupul PPE, grupul S și D și GUE au exprimat o următoarea poziție de principiu. Au refuzat chiar înainte să citească propunerile noastre de, de amendamente, să voteze un compromis în care s-ar include unul dintre amendamentele noastre. De aceea protestez. Consider că această poziție de principiu este antidemocratică. Obiectivul nu este să continuăm campania electorală aici, în reuniunile raporturilor din umbră, ci să apărăm cât mai bine interesele tuturor concetățenilor noștri europeni. De aceea doresc să spun acest lucru public și voi trimite o scrisoare um, președintelui comisiei noastre. Mulțumesc! Da, a fost un punct de ordine și dau cuvântul domnului Casa. Mulțumesc, domnule, doamnă președinte. Este dreptul nostru să facem acest lucru. Din păcate, grupul ENF are anumite poziții Uh, grupul PP este împotriva acestora și e dreptul nostru să decidem cu cine cădem de acord în legătură cu amendamente de compromis anumite de soare. Deci avem nimic împotriva dânsului personal, ci împotriva ideilor partidului dânsului pe care nu le acceptăm. Thank you. Mulțumesc. Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, linii directoare pentru politice de ocupare statele membre. Raportor este doamna Agea. Vă rog. Grație, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Astăzi îl înlocuiți pe domnul președinte Handel, căruia doresc să-i mulțumesc pentru ocazia oferită uh, mie de a lucra în calitate de raportor la acest raport, pentru că dânsul și ceilalți uh, coordonatori mi-au oferit uh, această ocazie. Anul trecut, Parlamentul s-a exprimat în legătură cu o propunere de decizie a Consiliului orientări uh, pentru politicile statelor membre uh, pentru stimularea ocupării. Această propunere a Consiliului, transmisă Comisiei Emplă, a fost doar o declarație de intenții. Se admitea, se spunea că trebuie să ne implicăm mai mult să facem mai mult pentru ocuparea forței de muncă, dar a fost, era o comunicare foarte vagă și imprecisă în legătură cu măsurile concrete care trebuie luate pentru a depăși situația actuală de șomaj și sărăcie. Propunerea Consiliului uh, nu ținea cont de anumite cifre binecunoscute privind șomajul uh, și privind uh, sărăcia am uh, am întrebat de ce nu s-au inclus astfel de cifre care să ne oferă o viziune clară a situației actuale. Comisia Emplă a încercat, deci, să, să facă toate eforturile pentru a ameliora această propunere. Am, in, am introdus cifre foarte precise în legătură cu șomașul și sărăcia și am făcut propuneri concrete și foarte hotărâte, dârze. Uh, intenția noastră a fost ca acest text să, de, să fie eficient, eficace, nu doar la nivel de, in, de intenții, ci și în practică. Uh, prin uh, amendamentele care apoi s-au transformat în amendamente de compromis, am cerut să se adopte măsuri specifice, de exemplu să se introducă forme de protecție socială, cum ar fi venit minim în toate statele membre, pentru a sprijini uh, șomerii și să ia măsuri pentru reintroducerea șomerilor pe termen lung în, pe piața muncii. De asemenea, vorbim despre birocrație Um, care impune multe dificultăți IMM-urilor. Uh, am uh, cerut uh, ca IMM-urile să aibă mai puține obligații birocratice. De asemenea, am vorbit despre contractele colective, despre protecția lucrătorilor independenți, despre nevoia de a limita munca la negru. Să nu uităm uh, ce, raportul colegului Rischi privind platforma de luptă împotriva muncii la negru. De asemenea, am vorbit despre sistemele de pensii pentru a asigura o viață demnă uh, celor care au ieșit la pensie. Ca să nu ne regăsim așa cum se întâmplă în Grecia astăzi, um, în situația în care al treilea pachet de ajutor pentru Grecia a prevăzut o reformă a pensiilor foarte dură. Am vorbit de asemenea pentru, despre garanția pentru tineri pentru a pune în aplicare cât mai eficient uh, sumele uh, oferite statelor membre, deci cum se pot folosi acestea Uh, cel mai bine. Dar uh, Consiliul a ignorat, practic, contribuția Comisiei noastre și astăzi, un an mai târziu, Consiliul cere Parlamentului să accepte exact aceeași propunere pe care ne-a trimis acum un an, care nouă atunci în Comisia Emplu ne s-a părut vagă și imprecisă. Consiliul ne cere, ne cere să acceptăm prima propunere fără dezbatere și doresc să mulțumesc colegilor pentru faptul că sprijină uh, ideea să lucrăm pe document și să-l uh, ameliorăm. Având în vedere modul în care a acționat Consiliul, amendamentele pe care le propun și în acest an să regăsi deja raportul trecut și a fost președinte de colegii care, cu care am colaborat atunci. Deci, Uh, intenția mea este să repetăm uh, foarte ferm ceea ce a spus deja Comisia Emplu acum un an și uh, întregul Parlament în iulie, să arătăm că un an mai târziu Comisia Europeană, Comisia Emplu și Parlamentul continuă să aibă o viziune unitară, comună, hotărâtă, de care Consiliul nu poate să nu țină cont. Și deci uh, am repropus o serie de amendamente, de modificări um, care um, au fost transmise raportorilor din umbră pentru ca, încă o dată, să folosim această ocazie pentru a repeta cât de importantă este contribuția noastră. Să nu lucrăm luni de zile la un document care apoi uh, să fie complet ignorat de Consiliu, așa cum s-a întâmplat anul trecut. Și um, din acest, um, acestea fiind spuse, sunt dispusă să colaborez cu colegii, cărora le mulțumesc deja um, pentru modul în care vom lucra împreună în acest raport. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Iasloviesca, domnul vicepreședinte Iasloviesca, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. I chciałam podziękować Tobie, Laura, za... numele PP-ului Aș mulțumi foarte mult, aș dori să-ți mulțumesc pentru pregătirea acestui uh, proiect de aviz. Uh, iată punctele cele mai importante din punctul nostru de vedere. Recomandările Parlamentului European din 2015, uh, deci care au fost publicate în 2015, nu au fost uh, uh, suficient de bine preluate de către Consiliu. Deci, uh, cred că uh, atunci când evaluăm activitatea uh, Consiliului, ar trebui să ne întrebăm uh, ce am fi putut să facem noi uh, aici în Parlamentul European mai bine. Uh, în ceea ce privește recomandările, cred că ar trebui să ne străduim să le facem cât mai uh, clare și mai ușor de înțeles. Să nu facem o listă de dorințe, ci să vorbim despre priorități cât mai clare, pentru că dacă nu va fi greu să ne transmitem uh, mesajul. Nu e o treabă ușoară, trebuie să ne punem de acord uh, între toate grupurile politice. Grupurile noastre politice sunt diferite, dar uh, trebuie să ne asigurăm că aceste recomandări ale noastre sunt uh, foarte bine orientate în funcție de obiectiv. Și apoi aș dori să mă refer la propunerile concrete. E vorba de recomandările specifice pe țară care ar trebui să conțină, uh, conform punctului 4, recomandări diferite de la o țară la altă și apoi aș dori să mă refer și la propunerile Sofiei Ribeiro. Noi, uh, comisia noastră, ar trebui să ținem cont de trei aspecte. În primul rând, Uh, trebuie să uh, acordăm atenție celor trei cote, uh, șomajul pe termen lung, șomajul la tineri și încă un al treilea aspect. Trebuie să fie pentru noi priorități și trebuie să încercăm să le impunem în numele comisiei noastre. Iar în numele grupului meu aș dori să mă refer la punctul 5, la propunerea de amendament numărul 5. Noi nu suntem de acord că această politică de austeritate uh, a dus la faptul că uh, șomajul a crescut. Măsurile mm, erau uh, necesare, însă ele s-au întins poate mai mult timp decât s-a planificat inițial, ceea ce a făcut ca um, economia să nu, se, să nu evolueze suficient de dinamic. Și aceste măsuri de austeritate s-au prelungit și ne-au dus într-o criză și mai profundă. Apoi, noi nu suntem în favoarea unui venit minim pentru toți uh, europenii. Noi suntem pentru un salariu minim dar ținându-se cont de uh, principiul subsidiarității. Și în încheiere aș dori să spun că împreună cu raportoarea, uh, sunt de acord cu raportoarea că în ceea ce privește recomandările din 2015 sunt încă valabile și trebuie fie, să fie puse în aplicare. Mulțumesc. Lopez, S&D. Mulțumesc. Habi Lopez uh, din grupul SD. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, grupul nostru dorește să mulțumească Laurei Agea pentru um, acest raport uh, și mulțumim Laurei pentru că mulțumește faptul că dorește să insiste asupra faptului că Consiliul trebuie să țină cont de poziția Parlamentului și a Comisiei uh, în legătură cu acest subiect. Având în vedere modul în care am fost ignorați Ehm, în ultimul an. Și în ultimele recomandări ale Consiliului, eh, cred că e foarte important să reluăm practic eh, toate observațiile noastre, toate votate de comisia noastră care, ehm, cu care Consiliul practic nu a făcut nimic. Ehm, Doamna raportor uh, recomandă o serie de lucruri și sprijinim aceste măsuri. Um, deci, cred că trebuie să revenim uh, asupra spiritului recomandărilor deja făcute. Um, în raport uh, se amintesc care sunt provocările care ne confruntăm la nivel de șomaj, sărăcie și inegalități um, și face o paralelă cu sau o legătură cu obiectivele noastre pentru 2020 în uh, materie de educație și ocupare amintește deficitul democratic, uh, deci domnul raportor amintește faptul că nu s-a ținut cont de uh, activitatea acestui Parlament în momentul în care Consiliul uh, uh, a, și-a stabilit uh, poziția și a insistat că indicatorii sociali trebuie să fie la un nivel de importanță la fel de mare ca și indicatorii macroeconomici. Noi uh, sprijinim uh, uh, poziția doamnei raportor uh, și vom uh, completa uh, acest uh, raport raport uh, prin amendele noastre în următoarele săptămâni. Trebuie să, deci, să, să repetăm ceea ce am spus deja și să completăm anumite cu anumite aspecte legate de inegalități, șomajul tinerilor și alte aspecte care ne preocupă în mod deosebit. Thank you. Mr. Bashir is not here. Mulțumesc. Domnul Bashir nu e prezent. Doamna McIntyre îl reprezintă din partea grupului ECR. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Citesc contribuția în numele domnului Vașir, uh, uh, raportor alternativ din partea ECR, care se scuză pentru absență și primul lucru pe care ar trebui să-l facem e să îi mulțumim Laurei în calitate de raportor pentru tot ce a făcut pentru acest raport. Grupul ECR sprijină textul comisiei Uh, în forma sa actuală, însă nu sprijinim propunerile raportoarei de a modifica textul. Raportorul face câteva observații valabile, e adevărat, însă uh, se pune problema competenței din perspectiva grupului ECR. E vorba de linii directoare pentru politica de ocupare, care rămân în mare parte de competența statelor membre. Și deci nu putem să sprijini aceste tentative de a redeschide o dezbatere cu privire la liniile directoare pe care uh, statele membre le-au convenit. Colegul nostru se întreabă și dacă este modul cel mai eficient de a ne face auziți uh, noi Comisia de Ocupare. Există domenii în care Parlamentul uh, are codecizie și Acum uh, Comisia promulgă uh, texte legislative și apoi, uh, pe de altă parte, noi publicăm foarte multe rapoarte din proprie inițiativă, care clarifică cumva poziția Parlamentului pe mai multe teme. Și raportorul nostru consideră că aici este domeniul în care Comisia MPL ar putea avea un impact mai puternic și să nu facem o listă de dorințe la liniile directoare validate anterior. Mulțumesc! Mulțumim. Nu e nimeni de la grupul ALDE și nici de la GUE NGL. Nimeni nu reprezintă grupul verzilor. Deci, ajung la domnul Martin de la grupul NF. Mulțumesc, doamnă președinte. turisesc că sunt uh, puțin stânjenit, pentru că nu prea știu de ce vorbiți. Vorbiți despre amendamente pregătite de doamna Aegea, dar eu n-am primit aceste amendamente. Nu știu ce s-a întâmplat în legătură cu schimburile dintre dumneavoastră. Însă, ascultându-vă, și poate că doamna uh, îmi poate explica, Uh, când vă ascult, mi se pare foarte interesant că contestați poziția Consiliei și, uh, Comisiei și a Consiliului și vă plângeți că nu serviți la nimic. Vă pot spune că aceste intervenții mă încântă. Pentru că, într-adevăr, vă dați seama că acest Parlament uh, este orice, dar nu democratic puteți, uh, sigur, să continuați, să discutați, să construiți uh, și așa mai departe, dar dacă Consiliul consideră că uh, nu, uh, propunerile dumneavoastră nu sunt acceptabile, așa face și Comisia. Și dacă ne uităm la aceste linii directoare cu privire la politică de uh, ocupare, de ani de zile de când vă ocupați de ele, ne dăm seama că nu intervine nicio modificare. Din contră, ne dăm seama că tot ce este negativ pentru ocupare, de exemplu, uh, ajutoarea refugiații, uh, într-ajutorarea refugiaților sau integrarea migranților uh, prin ocupare, mobilitatea lucrătorilor, directiva cu privire la lucrătorii detașați, de care toate statele se plâng și care au un efect negativ asupra ocupării, totul rămâne nemișcat. Consiliul, prin intermediul Comisiei, ne explică chiar dacă, uh, că dacă Europa și situația nu funcționează, e pentru că nu există suficient Europa. Deci, Uh, încă o dată sunt de acord cu această consecință și mă bucur de faptul că v-ați deschis în sfârșit ochii. Mulțumesc! Domnule Marta, toate amendamentele sunt în proiectul de raport, deci oricare dintre noi le poate citi. Calendarul este următorul. Termenul pentru amendamente, data de 6 iunie, deci uh, 7 iunie, spune președinta, da, așa este, în 7 iunie. Deci, iată, cei care doresc, uh, care nu sunt mulțumit de acest text, text uh, îl pot uh, amenda. Apoi, discutarea amendamentelor 21 iunie, votul la Comisia de Ocupare în 13-14 iulie. Punctul 5 de pe ordinea de zi, Este vorba de capacitatea bugetară pentru zona euro și consecințele asupra bugetului european, complementarități și control parlamentar. Domnul Silichiotis este raportor uh, pentru aviz, nu este în sală, dar este înlocuit. Aș dori să vă rog să vă prezentați înainte de a lua cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze, dați-mi voie să-mi trag puțin sufletul. Colegul uh, Neoclis m-a rugat uh, să vă prezint câteva dintre uh, ideile sale în ceea ce privește acest uh, raport. O să vă citesc uh, contribuția sa pe care mi-a trimis-o și pe care m-a rugat să o citesc în limba engleză. Mm, o să fie, de fapt, o contribuție jumătate în portugheză, jumătate în engleză. Sper însă să, să vă mulțumesc. Uh, domnul uh, Eh, Siocliotis își cere scuze, aș dori să-mi cer scuze pentru absențe și aș dori să mulțumesc eh, colegului Jean Lopez care îmi prezintă aceste, această primă contribuție în ceea ce privește capacitatea bugetară pentru zona euro. Uh, având în vedere evoluțiile politice din Cipru, după alegerile din săptămâna trecută, nu pot participa la ședința de astăzi. Aș dori să vă mulțumesc tuturor uh, dinainte pentru uh, contribuțiile pe care probabil mi le veți trimite și aș dori să vă spun că așteptăm cu nerăbdare o cooperare cât mai strânsă cu dumneavoastră. Care este ideea în spatele acestui aviz? Aș dori să ne axăm asupra capacității bugetare pentru zona euro, fără a intra în detalii de natură uh, economică. Deci aș dori să ne axăm doar pe partea uh, socială. Aspectele economice trebuie lăsate la latitudinea comisiilor uh, uh, de economie și comisiei bugetare. Însă, în același timp, trebuie să recunoaștem că măsurile din zona euro continuă, de exemplu, destărționarea statului uh, bunăstării. Și cotele extrem de ridicate la șomaj, mai, în rândul, mai ales în rândul tinerilor. Nu putem nega faptul că trăim într-o Europa pe mai multe niveluri, mai multe viteze, în care coeziunea socială este pur și simplu călcată în picioare. Deci, primul aliniat al proiectului de aviz a fost redactat tocmai având în vedere aceste considerente. El sublinează faptul că statul bunăstării ar trebui să fie consolidat în Europeană, trebuie să fie consolidate noi uh, locuri de muncă cu o cooperare între partenerii sociali și cu respectarea pe deplin a acordurilor um, colective și a negocierilor colective. Alineatele 2 și 3 au fost întocmite în același spirit. Uh, multe forțe din Parlament, inclusiv cele de stânga, consideră că politicile fiscale și economice uh, sunt uh, inegale și de aceea în aliniatul 3 subliniem faptul că Uniunea Europeană nu poate să uh, treacă uh, sub tăcere uh, dezastrul în care se află mulți cetățeni, uh, care, fenomene care au dus la creșterea șomajului, uh, la faptul că mulți uh, cetățeni trăiesc sub uh, pragul sărăciei. Conform Eurostat, uh, șoma, șomerii care se află în stare de sărăcie a trecut din 2005 la 37,3 la 46,9 în 2014. Deci și tendința continuă. Comisia își dă seama că trebuie ca aceste politici unilaterale trebuie să fie schimbate și ar trebui să fie introdus uh, un pilon social în semestrul european, un, uh, o propunere pe care o discutăm la liniatul 4. În prezent uh, au loc dezbatere în ceea ce privește uh, mecanismele de ocupare și de asigurare, deci ca parte a acestui pilon social. Vă dați seama că nu discutăm amănunte legate de aceste mecanisme uh, sau orice altă propunere care nu a fost adusă în atenția Parlamentului. Însă încercăm să ne întreb, întrebăm dacă că ar trebui ca un astfel de mecanism să fie prezentat uh, uh, Parlamentului sau cetățenilor și care să ducă la consolidarea statului de drept care să nu depindă de reformele structurale în statele membre. Membrele, statele membre care au implementat aceste memorandumuri de înțelegere, de înțelegere au fost uh, obligate să pună în aplicare măsuri care au răvășit uh, condițiile Uh, lor sociale și de muncă. La liniatul 5 uh, mergem un pas înainte și notăm că orice mecanism, precum cele menționate înainte, ar trebui să ducă la combaterea sărăciei și a excluziunii sociale. Bineînțeles, nu uităm că orice alocații de șomaj nu pot înlocui politicile de Uh, reindustrializare sau investițiile, politicile de investiții care ar trebui să fie înfăptuite pentru a sprijini economia reală și pentru a crea noi locuri de muncă sigure și decente. Cu aceste considerente aștept uh, cu cooperare, avea aștept cu nerăbdare cooperarea cu raportorii alternativi și cu uh, ceilalți colegi. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Lopez, pentru această contribuție. În primul rând, aș dori să dau cuvântul doamnei Lope Fontanie, care este înlocuită de doamna Ribeiro. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua tuturor. Colega noastră, Veronica Lope Fontanie, din păcate nu poate participa la reuniune și m-a rugat să citesc uh, contribuția ei și o să citesc uh, această contribuție acum. Aș dori în primul rând să mulțumesc domnului Sirichiotis pentru proiectul de aviz și să-i spun că doresc să cooperăm împreună și cu ceilalți raportori pentru a ajunge la un acord. Recuperarea economică trebuie să se reflecte uh, la nivelul uh, populației, în investiții în oameni, mai ales în cei care au fost uh, cei mai puternici afectați de criza economică. Prioritatea noastră ar trebui să fie ocuparea, însă nu ar trebui să dăm uitării și controlul bugetar. Acestea fiind spuse și cu anumite modificări, aș putea fi de acord cu aliniatele 1 și 6. Cu toate acestea, există uh, aspecte cu care nu pot fi de acord. Controlul bugetar este necesar pentru a, uh, crește, pentru a stimula creșterea economică în mod durabil și de aceea nu pot sprijini aliniatul 3. Uh, o altă chestiune controversată o reprezintă uh, mecanismul european de asigurare. Sunt de acord cu instrumente uh, care să absorbă șocurile asimetrice, dar nu sunt sigură că această schemă de asigurări europene este cel mai bun instrument. La liniatul 4 pot sprijini propunerea raportorului atunci când spune că Uniunea Europeană ar trebui să meargă și mai înainte pe latura socială. Însă nu felul în care solicită acest lucru. De exemplu, exemplu, un echilibru cu uh, pilonul care ține de deciziile statelor membre. În încheiere, aș dori să-l întreb pe raportor ce uh, dorește să spună prin aliniatul 5 când spune că niciun sistem de alocații sociale nu poate să fie făcut, uh, să fie condiționat de măsurile luate de state membre, măsurile de austeritate. Încă o dată îi mulțumesc pentru efort și aștept cu răbdare să cooperăm uh, împreună în uh, săptămânile viitoare. Mulțumim, doamnă Ribeiro. Acum <clears throat> îi dau cuvântul doamnei Maria Haurulidie. aveți cuvântul din partea grupului SND. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, este o dezbatere foarte importantă și coincidența face că colegii de la Econ și de la comisiile Econ și Buget discută uh, tocmai acum același subiect, același raport. Eu cred că e foarte important ca și comisia noastră să fie implicată în această dezbatere. Miza o reprezintă faptul că zona euro a trecut printr-o zonă foarte dificilă, deci de creștere foarte scăzută și divergențe interne. Mai ales în ceea ce privește ocuparea, am avut diferențe foarte mari între ratele de ocupare și mai ales de ocupare în rândul tinerilor. Există și presiuni interne uh, asupra normelor sociale uh, din unele state membre din zona euro. Cred că trebuie să inversăm această tendință și să o înlocuim cu o recuperare mai puternică și cu o convergență mai uh, hotărâtă. Grupul nostru consideră că o parte a soluției ar trebui să uh, fie un efort depus de fiecare stat membru. Când am adoptat uh, raportul cu privire la creșterea anuală la Parlament, am spus că suntem de acord cu aceste reforme, dar cu condiția ca ele să fie reformele potrivite. Și mai ales să existe mai multe investiții în locuri de muncă de calitate. Dar, bineînțeles că există și uh, condițiile legate de, de disciplina fiscală din zona euro. Și de aceea cred că ar trebui să avem o politică uh, complementară, o politică fiscală care să vină în completarea uh, deciziilor la nivel național, care sunt supuse acestei discipline bugetare. Colegii care se ocupă de raportul acesta de la Comisiile de Bugete și Comisia Economică au identificat mai multe tipuri de capacitate fiscală, însă există instrumente care sunt uh, relevante pentru comisia noastră. De exemplu, instrumentul pentru a sprijini conversiunea socială și economică înspre mai bine. Apoi, un instrument care să permite statelor membre să facă fa- față șocurilor, care ar putea să fie într-adevăr această o, o asigurare europeană de ocupare. Cred că ar trebui să-i sprijinim pe colegii de la Econci de la bugete în încercarea lor de a, uh, de a găsi aceste instrumente, deci trebuie să votăm pentru ele dar, bineînțeles că dacă facem așa, atunci ne uh, confruntăm cu problema delicată a condiționalității. Și aici uh, pozițiile și opiniile sunt divergente. Aș dori să vă spun care este poziția din grupul nostru. Problema nu reprezintă condiționalitatea. Trebuie să ne asigurăm că conținutul condiționalității va duce la o relansare economice, economică și va duce la reducerea inegalităților sociale în statele membre. Și de aceea trebuie să avem abordarea uh, corectă în ceea ce privește reformele. Mă refer mai ales la domeniul învățământului, al inovării, mm, măsuri pentru a combate inegalitățile sociale și apoi uh, trebuie să avem și investiții. Deci trebuie să ne asigurăm că se fac investițiile potrivite, adecvate. Iată care este poziția noastră a grupului socialist. la, pentru pregătirea acestui aviz la comisia noastră. Mulțumim. Ulrike Trebesius, din partea ECR, aveți cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc, doamnă președinte. Eu resping această idee a unui uh, buget pentru zona euro întrebarea de ce ar trebui ca zona euro să aibă un buget european. Răspunsul este foarte clar, sistemul euro nu funcționează și uh, ar trebui să ajungem la un echilibru între finanțe pentru a stabiliza pe termen lung acest sistem. Zona euro a trecut în ultimii ani uh, printr-o situație catastrofală. Uh, în primul rând, uh, uh banii din uh, nordul Europei au dus la această bulă imobiliară în țările din sud, apoi uh, investițiile s-au prăbușit în sud și, în consecință, în Germania am avut un șomaj de masă și apoi agenda 2010. Și apoi, în țările din sud, a izbucnit această bulă imobiliară și Uh, uh, s-a ajuns la concluzia că uh, dacă nu există industrii competitive în zona euro, atunci zona, economia nu are cum să facă decât să se prăbușească. S-a dus de asemenea la o centralizare și apoi Uh, ne dăm seama că un uh, curs de schimb poate duce la o rezolvare a problemelor. Deși foarte mulți economi, uh, economiști au uh, constatat că această economie în zona euro este artificială, uh, lipsește o analiză aprofundată a situației. Și în loc să se recunoască greșelile, se repetă uh, aceleași probleme. Uh, avem acum uh, o propunere legată de crearea unui guvern cu un uh, buget pentru zona euro. Noi ne opunem acestei uh, propuneri. În documentul de la Comisia Econ, de exemplu, se pune cum se pot face aceste transferuri financiare Mozart Halal pentru a evita acest hazard moral. Și răspunsul este foarte clar, nu funcționează. Odată cu moneda euro ne-am dat seama că um, toate aceste contracte um, la nivel european nu au cum să ducă la o situație uh, corectă. Prin intervențiile uh, Băncii Centrale Europene, prin tot felul de uh, decizii luate în mod uh, unilateral, de exemplu, de a transfera uh, fonduri uh, Greciei, chiar dacă se știe că, uh, uh, că această uh, Uh, tratat uh, este încălcat. Uh, se pare că 87 de miliarde de euro ar fi, de fapt, datoria, datoria Greciei. E vorba de suma pe care nemții au plătit-o grecilor pentru a-i salva. Cum putem să explicăm această situație cetățenilor nemți? Uh, celor care au uh, suferit, au trecut prin aceste uh, reforme atât de grele. Știu ce face Wolfgang Schäuble în Germania, dar problema a fost amânată pe 2018. Uh, de asemenea, s-a hotărât un transfer de 40 de miliarde de euro. Uh, Spania ar trebui să încalce regulile bugetare și în uh, Franța se încalcă în mod constant toate aceste reguli bugetare. În această zonă euro, dreptul nu este respectat. Este călcat tot timpul în picioare și acest sistem nu face decât să se permanentizeze. Uh, ar fi momentul ca uh, toată lumea să se întoarcă la statul de drept și uh, în această nebunie totală ar trebui să avem și un buget european. Noi nu putem face decât să respingem această idee pentru că banii ar fi injectați în structurile complet depășite. Vedem acum, de exemplu, că Franța nu poate să facă, să făptească reforme structurale. De asemenea, nici uh, Italia uh, nu-și dorește reforme, ci doar uh, programe conjuncturale. Nu putem obliga statele să treacă la reforme, pentru că apoi cresc partidele populiste în aceste țări. Până la urmă, o societate trebuie să ajungă singură la această condiție, la această concluzie și nu să îi se impună idei din, de la Uniunea Europeană. Avem nevoie de o Uniune Europeană mai mică, francezii și italieni sirienii ar trebui să meargă pe drumul lor, dar nu plătiți de uh, banii altor popoare. Mulțumesc! Mulțumesc! Nimeni nu reprezintă grupul ALDE, nimeni nu este nici de la grupul Verzilor. Din partea grupului FTD eh, nu există nici măcar raportor, ceea ce înseamnă că Aș dori să dau cuvântul uh, doamna Merlan din partea grupului NF, dar mm, cred că o înlocuiește domnul uh, Marta, domnul Dominic Marta. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. În acest raport, pentru care ni se cere să prezentăm un aviz, ni se prezintă zona euro ca fiind soluția. Ori noi considerăm că e exact pe invers. Zona euro nu reprezintă soluția, zona euro reprezintă problema. Ceea ce ne arată că nu ne aflăm într-o criză de conjunctură, ci ne aflăm într-o criză structurală, tocmai datorată monedei unice europene. Dovada e faptul că zona euro este singura în care um, progresele economice sunt cele mai slabe din țările așa numite dezvoltate, ceea ce demonstrează faptul că zona euro și zona euro sunt o piatră de moară. Și în loc uh, să acceptăm ce ne propune GUE prin acest aviz, știm că uh, GUE împărtășește această idee al mondialismului și eliminarea tuturor națiunilor, noi credem că vom ieși din criză printr-o cooperare între statele membre, ca pe vremuri o Europa a țărilor, o Europa, nați- o Europa națiunilor și că dacă fiecare națiune e puternică, atunci Europa va fi uh, până la urmă puternică. Pentru că vreți dumneavoastră ca din, cu țări slabe să faceți o Europa puternică. Se pare de o, o, o prostie, spune vorbitorul. Propuneți, de exemplu, un buget unic, un guvern european, o monedă unică, uh, Uh, ori noi am dorit să recuperăm uh, suveranitatea noastră la nivel bugetar, să revenim la suveranitatea monetară, uh, monetară, la suveranitatea financiară și la suveranitatea legislativă. În trecut, toate aceste tipuri de suveranitate și-au demonstrat eficiența. Deci vă dați seama că ne aflăm într-un dezacord total cu proiectul dumneavoastră. Mulțumesc, domnul Schuster, a cerut cuvântul, vă rog. Ja, vielen Dank. Äh, ich glaube... Mulțumesc. Pe piața internă, äh, mă refer la piața internă, care ar trebui să continue să se dezvolte ca o bază pentru bunăstarea economică în Europa. Äh, dar nu putem să continuăm cu dezvoltarea zonei euro. Și tocmai despre asta discutăm, după părerea mea, pe drept cuvânt, trebuie să uh, ieșim din acest sistem colorat de, uh, de, de reguli în care fiecare are propriile interese și să ajungem la un sistem politic care să se afle, să facă obiectul controlului total democratic și aici trebuie să ajungem, asta spune și raportul, să uh, stimulăm uh, economia, creșterea economică, ocuparea pentru a combate șomajul. Cred că aceasta este provocarea cu care ne confruntăm uh, acum. Uh, și tot ce ține de euro, de monedă unică europeană, dacă ne uităm la istorie, la istoria Uniunii monetare, ne dăm seama că am ajuns la un euro care nu mai face față provocărilor momentului aș dori să vă spun că în ceea ce privește uh, această asigurare cu privire la uh, șomaj, la o schemă de asigurare, eu nu cred că este un instrument pozitiv ca stabilizator economic. În primul rând, datorită faptului că în domeniul șomajului uh, nu avem de-a face cu fenomene conjuncturale, ci în toate țările cu uh, un șomaj structural pe termen lung. Și când vorbim de șomaj structural, dacă dorim să-l combatem, e foarte important să obținem creștere economică și ocupare uh, și uh, o capacitate bugetară care s-ar axa pe investiții, de exemplu pe stimularea investițiilor în domeniile productive. Aceasta ar fi soluția. Am văzut cu EFSI că avem un punct de plecare pe care ar trebui să îl uh, încurajăm, dar uh, credem că uh, ar trebui să stimulăm investițiile publice în infrastructuri, uh, în domeniul inovatoare și așa mai departe. În același timp, mai există un argument cel puțin în ceea ce privește uh, măsurile uh, concrete legate de această asigurare de șoraj. Uh, detaliile nu au fost încă hotărâte, dar în orice caz, dacă ne gândim la un astfel, o astfel de asigurare, ar trebui să ne gândim și în ce domeniu sistemele naționale de asigurare a șomajului ar putea fi armonizate cel puțin în ce privește principiile de bază și cred că e o misiune care, din punctul meu de vedere, uh, nu este realizabilă și de aceea, după părerea mea, cred că nu ar trebui să avem o astfel de asigurare europeană, ci o capacitate de investiții. Mulțumesc! Thank you. Uh, the is... Vă mulțumim. Calendarul arată în felul următor. Termenul pentru amendamente pentru început 31 iun, 3 uh, iunie, adoptarea la Comisia amplu, 31 iulie și votul în comisiile de fond, adică econ și bugete, va avea loc la data de 5 septembrie, adică după vacanța de vară. Acestea fiind spuse, mergem acum mai departe la punctul 6 de pe ordinea de zi și anume protocolul la acordul CE Elveția privind libera circulație a persoanelor, pentru a ține seama de aderarea Croației la UE. Croația ca parte contractantă. Și acum îi voi da cuvântul doamnei raportor, doamna Iaslovieca, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimate doamne, stimați domni. Astăzi am onoarea de a vă prezenta acest proiect de recomandare, astfel încât să se încheie un protocol la acordul ce Elveția și în ceea ce privește libera circulație a persoanelor, pentru a ține seama de aderarea Croației la UE. Avem aici procedura de codecizie a Parlamentului European, de uh, consimțământ a Parlamentului European, înseamnă că e nevoie de acest acord al Parlamentului European astfel încât protocolul să poată să fie semnat. Este o procedură standard care este folosită la orice extindere a UE. Înainte de a vă prezenta proiectul meu de raport, vreau să vă mai dau niște, niște informații în ceea ce privește contextul. Și anume, acordul între UE și Elveția în ceea ce privește libera circulație a fost semnat prima dată în anul 2000. Atunci Uniunea Europeană conținea 15 state membre. Iar apoi, în 2004, între 2004-2009, acordul a fost uh, schimbat prin primul și al doilea protocol. Acest acord le, le oferă posibilitatea cetățenilor membri ai statelor contractante să locuiască și să uh, muncească pe teritoriul celorlalte state contractante după aderarea Croației la Uniunea Europeană, se planifica să, să există un al treilea protocol în ceea ce privește acordul existent. Însă, după referendumul care a fost organizat la 9 februarie 2014 în Elveția, în ceea ce privește imigrația în masă, ei bine, atunci munca asupra acestui protocol a fost suspendată. Apoi, în martie 2016, s-a căzut de acord împreună cu Elveția ca acest uh, protocol să fie extins și pentru Croația. Uniunea Europeană următoarea poziție, articolul 121 din, din Constituția Elveției, nu se poate alinia cu acest acord în ceea ce privește libera circulație a persoanelor. Pentru un moment, companiile elvețiene au întietate în companii. Acest acord în ceea ce privește libera circulație are dispoziții care spun că nu se pot introduce niciun fel de noi limitări în ceea ce privește cetățenii cetățenia elvețiană. Și Elveția nu poate să introducă niciun fel de noi cote de restrângere sau alte regulamente. Încă o dată, trebuie să subliniem faptul că articolul 121a cu acordul în ceea ce privește libera circulație nu pot fi aliniate. Uniunea Europeană a spus de mai multe ori că nu e de acord cu modificări ale acordului. Pentru moment, negocierile sunt încă în desfășurare și sperăm să ajungem la un compromis pe această chestiune. Raportul meu nu se axează pe aceste dezvoltări, această soluție care e căutată acum, ci vorbește despre extinderea acordului spre Croația. În calitatea mea de raportor, eu aș recomanda ca Parlamentul să aprobe această extindere a protocolului pentru Croația. Sunt uh, de părere că acest acord e bun atât pentru Elveția cât și pentru Uniunea Europeană. Acesta aduce beneficii în ceea ce privește comerțul internațional și relațiile economice între cele două zone. În protocol se prevede ca Elveția în șapte ani de la semnare să aibă cote, să poată introduce noi cote în ceea ce privește salariile și condițiile de muncă. În ultimii doi ani din această perioadă, modificările trebuie să fie aprobate într-o comisie mixtă formată din membrii UE și membrii elvețieni. cetățenii croați care își doresc să lucreze în Elveția sunt împărțiți în două categorii. Prima categorie are o, un, o dată de scândere între 3 și 5 luni, iar ceilalți cei care stau mai mult de un an. Cotele anuale sunt uh, mărite pas cu pas, astfel încât până la urmă Elveția să își deschidă complet piața de lucru spre cetățenii, piața muncii spre cetățenii din Croația. În același timp, uh, și Croația trebuie să introducă asemenea măsuri. Există și o clauză foarte importantă care spune că după expirarea celor șapte ani, a perioadei menționate, Elveția are posibilitatea să aibă și o clauză de protecție în ceea ce privește cetățenii croați. Și aceasta ar urma să continuă pentru următorii trei ani. Acest lucru înseamnă că Croația are posibilitatea să își protejeze piața muncii timp de 10 ani. Croația a acceptat soluția care a fost atinsă pe parcursul negocierilor. Din motivele pe care vi le-am spus deja, și eu sprijin semnarea acestui protocol, protocolul numărul 3. și sper că veți sprijini propunerile făcute de mine, dar bineînțeles rămân deschisă la discuții. Vă mulțumesc! Mulțumim! Întrebări, observații din partea membrilor pe acest subiect? Domnul Pirinski, vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, o intervenție succintă. Vreau doar să spun că din partea coordonatorului nostru, doamna Steinruck, care e raportor din umbră din partea socialiștilor și democraților, eu vreau să spun că suntem de acord cu acest proiect de raport al doamnei Iaslovescă. Vă mulțumesc! Aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Am o întrebare. mai degrabă spre reprezentanții Comisiei Europene. Și o întrebare și pentru cei de la Consiliu. De câțiva ani avem aceste state care fac parte din Uniunea Europeană și tot avem acești termeni de, aceste perioade de tranziție. 10 ani în ceea ce privește piața muncii e o perioadă foarte lungă, pentru că vorbim aici de libera circulație care trebuie să fie aprofundată. Și vorbim acum de un stat care are o perioadă atât de extinsă, tranzitorie. Care sunt motivele pentru aceasta? E domnul Bender din partea comisiei în sală? Vă rog, ați putea să ne răspundeți, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru întrebări. Mm, mă tem că nu pot să clarific situația, de ce există această perioadă atât de lungă de tranziție. Potrivit majorității studiilor, într-adevăr, libera circulație în majoritatea statelor avea, a avut un impact pozitiv pe piața muncii domestică, însă această regulă 5 plus 2 e una care s-a pus în aplicare în Uniunea Europeană după fiecare val de extindere. Și cred că pur și simplu vorbim de o practică care este folosită de Uniunea Europeană. Și la fel stau lucrurile și cu protocolul despre care discutăm acum. Nu a existat bunăvoință din, de la niciuna din părți, nici din partea statelor membre, nici din partea Elveției, de a se deplasa de la regulile stabilite. Cred că atât pot să vă vă spun. Despre restul pot să spun doar că am apreciat semnătura din partea guvernului elvețian al protocolului. Și, cum spunea și dumneavoastră, doamnă raportor, și pe noi ne bucură foarte mult faptul că probabil veți aproba documentul. Vă mulțumesc. Doamnă raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc. Ah, atât. Bine. Calendarul arată în felul următor, termenul de depunere a amendamentelor, data de 31 mai, adică mâine, votul în Comisia de Ocupare 21 iunie și data pentru sesiunea plenară estimată în septembrie, după pauza de vară. Și cu acestea înseamnă că am ajuns la sesiunea de votare pe ordinea de zi, însă nu am ajuns la punctul în timp la care trebuie să înceapă votarea, așa că vom avea acum o pauză de 30 de minute pentru cafea, pentru povești și alte lucruri. Votul va începe la ora 5. Nu putem să începem mai devreme pentru că sunt uh, mulți membri care vor participa la reuniunea noastră odată ce sesiunea de vot începe. Așa că vă mulțumesc tuturor pentru contribuțiile de până acum și vă rog să veniți în sală cu câteva minute înainte de a începe votul.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 Are you ready to start the voting session? E toată lumea pregătită să începem cu sesiunea de votare? Bine, perfect. În ceea ce privește cererea de voturi pe părți la contribuția Comisiei Emple la dialogul structurat, am primit două cereri din partea PP și GUE pentru voturi pe părți. Am putea spune că sunt niște circumstanțe speciale, așa că de această dată permit aceste cereri, însă vreau să subliniez faptul că e o excepție și nu sunt convinsă că președintele nostru ar fi spus da. Și asta pentru că trebuie să discutați astfel de chestiuni la reuniunile raportărilor din umbră și ale coordonatorilor astfel încât să nu ajungem într-o asemenea situație și pe viitor. Acestea fiind spuse, trecem la vot. Votul pe părți, prima parte. Admisibilitatea votului pe părți, întregul text, fără partea 2 și partea 3. Votăm întregul text fără partea 2 și partea 3. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Aș spune că se respinge. Dar verificăm.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 Votul e asupra întregului text fără partea 2 și fără partea 3. Cine pentru? Vot electronic. Prima partea, întregul text fără partea 2 și partea 3. Și ați votat pe mașinile de vot. Votul s-a închis acum. Se adoptă cu o majoritate puternică. Trecem la a doua parte acum și anume votul pe părți cerut de grupul GUE. La aliniatul 6, cuvintele în cadrul semestrului european și în toate stadiile semestrului european. Cine pentru? împotrivă, abțineri, cred că se respinge, dar verificăm. The vote is open. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Trecem la a treia parte și anume votul pe părți cerut de PPE. În aliniatul 8 se adaugă următoarele cuvinte. Citez. Enforce legislation on paternity leave. I think that is clear. Cred că e clar cine e pentru, împotrivă, abțineri, cred că va trebui să verificăm. The vote is open and now the vote is S-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă cu 28 de voturi pentru. Adăugarea 1. Și 2, aliniatul 6. Ca adăugare la aliniatul 6. Dacă e adoptat, se va pune textul la sfârșitul aliniatului 6. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Aș spune că se respinge, dar haideți să verificăm. S-a deschis votul și s-a închis votul. Se adoptă. Adăugarea 2 adăugare la aliniatul 7 și dacă se adoptă, textul va apărea la sfârșitul aliniatului 7. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă, aș spune, însă vom verifica. S-a deschis votul. Și s-a închis votul. Se adoptă. Atunci trecem acum la votul final în ceea ce privește contribuția amplă la dialogul structurat. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu, trebuie să votăm electronic. S-a deschis votul și s-a închis votul. 21 voturi pentru, 18 împotrivă. Și putem trece acum la o procedură mai obișnuită de votare. Vom continua cu votul în ceea ce privește revizuirea postelectorală a CFM, raportor e domnul Pirinski. Compromisul A. Cine pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 7. Cine pentru? Împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 9. Cine pentru? Împotrivă? abțineri se adoptă. 10. Cine pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 11. Cine pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm, verificăm la 11, s-a deschis votul, s-a închis votul. se respinge. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul B, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul I, ne pentru, împotriva, abțineri se adoptă, E. Amendamentul 23, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificare, verificare la 23, s-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. Compromisul C. Cine e pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 35, compromisul E, pe cealaltă pagină, cine pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 38, cine e pentru, Amendamentul 38. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul E. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul F. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 51. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul G. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul H pe pagina 9. Cine e pentru? Pentru împotriva abțineri Cred că trebuie să verificăm la compromisul H. S-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 65. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 66. Pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 67 și 68, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 69, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 70, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm, verificăm la amendamentul 70, s-a deschis votul, s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 71, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 72, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și atunci trecem la votul final. S-a deschis votul și s-a închis votul și se adoptă cu 37 de voturi pentru. We take on the draft report. Și acum trecem la proiectul de raport uh, colegului uh, Benifei. Uh, amendamentul 74. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul A. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 82. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Nu verificăm acest vot prin vot electronic. S-a deschis votul. Acum s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 85 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 86 este un vot pe părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, N-am văzut uh, cum ați ridicat mâinile, așa că votăm uh, electronic prima parte. S-a închis votul. 36 de voturi pentru. A doua parte, cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul, doriți să verificăm? Bine. Mm, verificăm prin vot electronic a doua parte în amendamentul 86. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se respinge. Compromisul B. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 91 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul C pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 100. Cine-i pentru? Împotrivă. E văd pe părți, da. Deci prima parte, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru. Împotrivă, abțineri, cred că se respinge. Verificăm. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 102 și 103 sunt identice. Le votăm împreună. Cine-i pentru? Împotriva abțineri se resping. Compromisul D. Pentru. Împotriva abțineri Se adoptă. Da, se adoptă. Com Compromisul a, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 115 pentru Compromisul E, mă scuzați, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3... 115 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 120. Prima parte. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul F, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul H, pentru. Îmi cer scuze, spune doamna președinte. Amendamentul 123 și 124 și 125 sunt identice. Le votăm împreună. cine pentru? Împotriva. Abțineri se resping. Compromisul H pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 133 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul I pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Cult 38 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cult 47. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 149. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul J. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem pagina următoare, la compromisul K, pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul L, pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul M, pentru. împotriva Abțineri se adoptă. Compromisul N. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 179 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul O pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 192 de pe pagina 13 pentru Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm acest vot pentru amendamentul 192. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Trecem acum la amendamentele 195, 196 și 197. Cine este pentru? împotriva, abțineri, se resping. Compromisul P. Cine-i pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 204 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul Q Amendamentul 203 a devenit caduc. Nu. Votăm amendamentul 203. Pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum trecem la compromisul Q. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 210. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 211 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 212 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 213 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 214 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Amendamentul 215 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 216 devine caduc. E compatibil cu 215. Okay. 216, și 217 sunt identice. Cine e pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Trecem la compromisul R. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentele 224 și 225, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul S pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 234 pentru. Împotrivă. 3-4. Yeah, because 133 was adopted. Mm-hmm. That's 231 devenit caduc. Deci trecem la 234. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă, cred. Verificăm votul pentru amendamentul 234. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă.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 Doriți să repetăm votul amendamentul 234? Bine. Deci, votăm din nou amendamentul 234. S-a deschis votul. S-a deschis votul pentru amendamentul 234. să închis votul acum. Amendamentul 234 se adoptă. Și trecem acum la amendamentul 235 și 236. Cine-i pentru? Împotriva abțineri se resping. Amendamentul 237 pentru împotrivă primei părți și se adoptă. A doua parte. A doua parte. amendamentul 237 pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 238 pentru împotrivă abțineri Cred că se respinge. Dar vom verifica. Amendamentul 238. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul SA. cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 240 pentru. Împotriva Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 242 și 243 și 244. Cine-i pentru aceste trei amendamente? Împotrivă. Abțineri. Se resping. Compromisul T. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 252 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 253 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul U pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul DD pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 259 și 260. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se resping. Amendamentul 261 devine caduc. Și trecem la amendamentul 262 și 263, pe care le votăm împreună. Cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 264. Cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul KA. Pentru. Împotriva abțineri. Rezultatul votului nu e clar, așa că verificăm prin vot electronic. Compromise K. Votul pentru compromisul KA. Vote is open. S-a deschis votul. And the vote is now closed. S-a închis votul și se adoptă cu 38 de voturi pentru. Amendamentul 266 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul V pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul W pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 281 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul X pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 295 de pe pagina 21 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 300 pentru, împotrivă, abțineri își spune că se adoptă, dar putem verifica acest vot pentru amendamentul 300. S-a deschis votul. Acum s-a închis votul. Se respinge într-adevăr. Amendamentul 302 pentru împotrivă abțineri. Aș spune că se adoptă. Uh, eh, compromis BB. Compromisul BBA pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 19 al Comisiei pentru Cultură pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul, nu, amendamentul 306 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 307 împreună cu 308 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul Y. cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Poate greșesc, pentru că nu s-a văzut bine, așa că verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul la acest compromis Y și se adoptă. Compromisul Z pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 317 cu 318, cine pentru, împotriva abțineri se resping. Compromisul AA pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul BB pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 342 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 343 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 344 pentru, împotriva abțineri. Cred că mai bine verificăm acest vot. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul CC pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 363 la pagina 27 pentru împotriva abțineri se adoptă 364 pentru împotriva abțineri se adoptă amendamentul 365 pentru împotriva abțineri se adoptă amendamentul 367 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 368. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 374 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 376 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 377 cu un amendament oral din partea grupului S și D. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 1. Nu. Amendamentul 23 al Comisiei Cult pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum trecem la uh, considerente. Amendamentul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Respinge. Amendamentul 7 pentru. Împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 8 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru. împotriva Abțineri. Se respinge. Amendamentul 10 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotriva, abțineri. Nu mi-a fost clar. Cred că mai bine verificăm. Votul pentru amendamentul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul acum. Se respinge.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 Se respinge. Amendamentul 19 pentru împotrivă abțineri. Se respinge. Amendamentul 20 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă. Amendamentul 21 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă. Amendamentul 22 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Nu, compromisul E, E, cine e pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 29, pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 30, pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul FF pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 37 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul GG pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 39 pentru împotriva abțineri se resping. Amendamentul 40 pentru împotriva abțineri se resping. Amendamentul 41 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul. Nu. Verificăm votul pentru amendamentul 41. S-a deschis votul. S-a închis votul. And it is rejected. Amendment 42, those in favor, those against, abstentions uh, uh, rejected. Amendment 43, those in favor, against,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 and the vote is now closed. Se adoptă. Amendamentul 46 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 48 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 49 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 50 pentru, împotriva, abțineri. Trebuie să verificăm. Să deschis votul la amendamentul 50. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul HH pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentele orale acum. Amendamentul 60. Se cere să se elimine cuvântul adecvat folosit de două ori. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul JJ pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Amendment 64. Amendamentul 64. Those against, abstentions Pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul Amendment 66. 66 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 67 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Considerentul C de la cult pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Considerentul D de la cult pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 68 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 69 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 70 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 71 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 72 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Verificăm amendamentul 72. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 73 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și Trecem acum la votul final electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Acest raport se adoptă cu 36 de voturi pentru. Do I have to say that?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 Helga Stevens este printre noi? Da? Bun. Atunci putem începe să votăm proiectul de raport al doamnei Helga Stevens. Și începem cu amendamentul P6 de la PETI. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. PETI. PETI 32 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. PETI 16 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. FAM 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. AFET 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 37 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Libe 42 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cult 25 e caduc, la fel și Tran 8 și Juri 1, deci putem trece la compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 39 pentru, împotrivă, abțineri e respins. Compromisul J pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 43 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul PETI 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 46 Scuze, spune președinta, pagina următoare. 47 pentru, împotrivă, abțineri, E respins. Compromisul K pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul L pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul M pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Peti 24 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm peti 24. S-a deschis votul. Votăm peti 24. S-a închis votul. Se adoptă. Envi 29 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Compromisul N pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 60 pentru, împotrivă, Abțineri? Trebuie să verificăm amendamentul 60. S-a închis votul. Se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri. E respins. Prefer să verificăm și amendamentul 61. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63 acum pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 64 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul O pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la pagina următoare, la compromisul P, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Să verificăm? Bine, haideți să verificăm compromisul P. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptase, de fapt. Compromisul Q de la pagina 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 78 pentru împotrivă, abțineri, e respins. 79 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 80 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următorul vot, tran 6, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Tran 7, vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm a doua parte. S-a închis votul. Se adoptă. Compromise R, those in favor. Compromisul R pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 88 pentru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 Juri 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 90. Juri 11. Juri 11, la pagina 13, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul S pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul T pentru, împotriva abțineri, se adoptă. NV20 pentru, împotriva. Sorry to interrupt. I'd like to go îmi pare rău că întrerup. Aș dori să ne întoarcem la amendamentul 88. Ați spus că acest amendament a fost adoptat, dar de fapt, dacă aveți mai multe abțineri decât votanți, atunci au fost 28 de abțineri. Nu cred că se adoptă. Mm.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 Compromisul X pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 114 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 115 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 120 pentru, împotrivă, Haideți să verificăm. 118. S-a deschis votul. S-a închis votul. La amendamentul 118 se adoptă compromisul AI pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul Y pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 125 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AA pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul Z pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm compromisul Z. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. O 136 acum. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul B. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 142 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 142. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 143 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Envy? Nu, spune președinta. Amendamentul 144. Pentru, împotrivă, abțineri, cred că e respins. Dar putem verifica 144. S-a deschis votul. Și s-a închis votul. Se adoptă. Acum trecem la 145 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul AH pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 148 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Cult 1. Verificăm. Bine, verificăm amendamentul 148. S-a deschis votul și s-a închis votul. Se adoptă cult 1 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă Cult 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. Cult 4 pentru împotriva abțineri se adoptă. Cult 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Cult 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. Cult 8 pentru împotriva abțineri se adoptă. Cult 9 pentru împotriva Verificăm cult nouă. Open and uh, the vote is now clear. S-a închis votul. Se adoptă. Îmi cer scuze, spune președinta. Yeah. Is it possible to vote culture? Vreți să vă le votăm pe următoarele până la 18 în bloc? Minunat. Pentru. Sunteți împotrivă? Ok, we do everything separate. Ok, we take culture... Cult 10 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă. Cult 11 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă. Cult 12 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă. Cult 13 pentru împotriva abțineri se adoptă. Cult 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cult 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cult 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Regi 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cult 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Cult 24 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Regii 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. NV1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. NV2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Peti 51 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. NV 6 pentru, împotrivă, abțineri, respins. NV 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. NV 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. NV 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. FAM 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. NV11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. NV12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Peti 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. NV17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, NV18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, NV22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. NV24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. NV25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. NV26 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Regii 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Regii 9 pentru, împotrivă. Verificăm regii 9. S-a deschis votul și s-a închis acum votul. Se adoptă. FAM 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. FAM 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. FAM 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. FAM 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. PETI 53. FAM 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. LIBE 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. FAM 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Tran 1, vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Tran 2, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Tran 3, verificăm Tran 2. Uh, the vote is open and uh, the... S-a deschis votul și s-a închis acum votul și se adoptă. Tran 3, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Tran 9, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Tran 10, pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, tran 10. S-a deschis votul și s-a închis acum votul. Se adoptă. Tran 11. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Tran 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Tran 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Tran 14. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Tran 15, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Tran 20, cine pentru, împotriva abțineri se adoptă. Tran 21, cine pentru, împotriva abțineri se adoptă. Tran 22, cine pentru, împotriva abțineri se adoptă. Tran 23, cine pentru, împotriva abțineri se adoptă. Peti 9. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Peti 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Juri 7. Cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, Juri 9, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, Juri 12, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, Jurii 16, cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Libe 4, cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Libe 13, Cine pentru, împotriva abțineri se adoptă. Libe 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Libe 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Libe 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Libe 20, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și trecem pe pagina următoare. Libe 26, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Libe 27, pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la Libe 27. S-a deschis votul și s-a închis votul și se adoptă. Libe 28. Cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Libe 30. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. DV3. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. DV7. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. DV8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. tv 9 pe părți, prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte, la DV9, cine pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. DV12, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DV14, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, DV15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, DV16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, DV17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, DV19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, DV20 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm, verificăm la DV20, s-a deschis votul. Și s-a închis votul. Se respinge. Afet 1, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Afet 3, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. AFET 4, cine pentru, împotriva abțineri, se adoptă. AFET 5, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. AFET 7, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 147, cine pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 150 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul AC, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 157, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 41, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 158. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm la 158. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Un vot. Peti 1. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? se adoptă. Jurii 2 caduc și 159. Amendamentul 159. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul 160. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Petit 12 Pagina 32, peti 12. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 161. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 163. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul AD. Cine pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 165, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AE pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 168 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 169 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 170 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Peti 26, caduc. Trecem la compromisul... Nu, Peti 26 trebuie să votăm cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. NV30, cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. FEM 23 e acoperit, așa că trecem la compromisul AF. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 173 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 174 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 175 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 177 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul AG, cine pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. Peti 8, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 181, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 182, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 183 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Peti 17. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Peti 23. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem acum la compromisul B. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. FAM A. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Tran E, Tran A, Tran A, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Tran B, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul C, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul H, cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul de cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 10. Cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 12. Cine pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul Amendamentul 12 a fost foarte clar. Trecem la 13. Cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul E. Cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 15. Cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. FAM C. Cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Fam de cine pentru, împotriva abțineri se adoptă. Libe A, cine pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Fam H, cine pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul G, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul F, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. FAM I, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. FAM J, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și trecem la amendamentul 26, cine pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 28. 29-30 împreună, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și trecem atunci la amendamentul 32. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 33. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că verificăm la 33. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Vam capa. Nu, amendamentul 34. Cine pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm, verificăm. La 34 s-a deschis votul. S-a închis votul. Da, se adoptă. Amendamentul 35. Cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. FAM G. Cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. FAM R. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Tran C. Cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Tran D. Cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul A. Cine pentru, împotriva abțineri, se adoptă, aș spune. Amendamentul 3. Cine pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 4. Cine pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Și acum votul final, votul final asupra proiectului de raport, astfel amendat. S-a deschis votul la acest ultim vot și s-a închis 41 de voturi pentru. Așa cum știți, vom include acest rezultat în raport și eu îi mulțumesc doamnei Stevens Și poate am uitat să îi spun la fel și domnului Benifai când votam raportul acestuia și celorlalți. Următoarea reuniune, 15 iunie, și cred că vă pot promite că nu vom mai avea o asemenea sesiune de votare ca aceasta pe 15. A fost într-adevăr dificil. Vă mulțumesc tuturor pentru colaborare.